Poate nu este suficient de cunoscută această activitate. The members of this committee. Domnule Avramopoulos, aș dori să vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc uh, membrilor acestei uh, comisii pentru că au reușit să treacă prin acest uh, maraton și uh, cred că această audiere mm, se regăsește în centrul competențelor comisiei noastre. Și în urma întrebărilor puse, cred că ați înțeles uh, cât de mare este expertiza membrilor acestei comisii în acest domeniu. În al doilea rând, aș dori să vă mulțumesc pentru modul în care v-ați uh, pregătit. Nu doresc să anticipez uh, evaluarea performanței dumneavoastră, pentru că va depinde de coordonatorii acestei comisii să evalueze declarațiile dumneavoastră. Coordonatorii se vor întâlni la ora 17 astăzi și în concluzie, aș dori să notez câteva din declarațiile dumneavoastră. V-ați angajat să revizuiți instrumentele privind migrația legală, la fel legislația orizontală, v-ați uh, referit la necesitatea de a analiza decizia Curții Europene de Justiție privind păstrarea datelor V-ați uh, referit de asemenea la, la o propunere actualizată privind registrul numele pasagerilor, v-ați referit la activitatea Frontex și astăzi, în general, ați răspuns la unele din propunerile cheie făcute de membrii Comisiei Libe. Însă, uh, Comisia Libe este cea care va trebui să evalueze declarațiile dumneavoastră de astăzi, competențele dumneavoastră și, după cum am spus, ne vom reuni pentru a face acest lucru la ora 17. După care vom reveni. Deci, dragi colegi, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră de astăzi și acum aș dori să rog pe candidatul pentru postul de comisar să ne țină o declarație finală. Vă rog să respectați uh, trei minute. Sper că, da, că veți respecta această perioadă de trei minute. Dacă nu, poate veți pierde puțin din capitalul pe care l-ați acumulat astăzi. Deci, trei minute pentru că suntem cu toții destul de obosiți. Vă mulțumesc din nou pentru atenție, colegi, și uh, vă dau cuvântul, domnule Avramopoulos. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de interesantă, atât de rodnică pe care am avut-o astăzi. Dumneavoastră m-ați uh, iluminat, să zic așa, m-ați, mi-ați clarificat multe chestiuni într-o dezbatere foarte interesantă. Părăsesc această sală cu inspirație pentru sarcinile care mă așteaptă dacă voi fi confirmat. În cazul în care voi fi confirmat, voi fi primul comisar uh, la nivel european pentru migrație și afaceri interne și îmi iau angajamentul să mă centrez pe experiența mea și pe leadership-ul meu politic în uh, trei domenii. În primul rând, pentru a asigura că Uniunea Europeană, așa cum ați sugerat și dumneavoastră, să aibă o abordare globală și eficientă în ceea ce privește imigrația, bazată pe principiile solidarității și proporționalității și, de asemenea, pe principiul responsabilității. În al doilea rând, să abordăm noi amenințări și provocări critice de securitate, ținând cont întotdeauna de respectarea drepturilor fundamentale și de datoria noastră de a asigura un mediu sigur pentru toți cetățenii noștri. În ultimul rând, vom merge mai departe pentru dezvoltarea politicilor europene în domeniul afacerilor interne, în strânsă cooperare cu Parlamentul European și să avem un dialog deschis, sincer și continuu. Pentru a lucra îndeaproape cu dumneavoastră pe baza principiilor transparenței și a încrederii reciproce. Vă mulțumesc încă o dată. Thank you. Thank you. Thank you, Commissioner Designate. You took my advice. Vă mulțumesc. Iată, ați uh, respectat uh, sfatul pe care vi l-am dat și aici se încheie audierea.